Și acum, pe ordinea de zi, avem dezbaterea privind situația din Zimbabwe. Vă rog să respectați timpul de vorbire, pentru că la ora 12 trebuie să înceapă voturile. Are cuvântul mai întâi domnul Corrao. Grazie, Presidente. Sono molti anni che il popolo dello Zimbabwe... De mult, poporul din Zimbabwe suferă din cauza unui regim autoritar al președintelui Mugabe, care păstrează puterea prin corupție, violențe, um, alegeri care nu sunt deloc libere și alte um, acțiuni brutale. În Zimbabwe există un climat de impunitate pentru încălcările drepturilor omului. Mulți exponenții ai societății civile au uh, protestat public în întreaga țară și poliția a reacționat violent. Um, cu um, gaz lacrimogen uh, și multe persoane au fost rănite, arestate și uh, acuzate pentru acte de violență publică. Guvernul din Zimbabwe și Uniunea Europeană au uh, semnat un um, program comun de cooperare și Uniunea Europeană a prevăzut 234 de milioane de euro de asistență de dezvoltare în Zimbabwe. Uniunea Europeană trebuie să monitorizeze în mod eficient punerea aplicarea acestor fonduri pentru a se asigura că uh, Zimbabwe folosește aceste sume în sectorile prevezite pentru a sprijini societatea iubirea drepturile omului și agricultura. Prin această rezoluție cerem uh, să aibă loc alegeri libere uh, pentru a exista o democrație pluralistă, prosperă și care să respecte drepturile omului în această țară. Onorevole Fotiga. Uh, Președintele Mugabe, vârstnic, după 36 de ani la putere, a adus în țara sa cleptocrație, sărăcie, violență și demonstrații de masă. Și vrea să fie reales cer eliberarea tuturor prizonieri, deținuților politici, respectarea drepturilor omului, acordarea ajutorului umanitar în mod imparțial și un transfer pașnic de putere în următoarele alegeri. Mulțumesc. Domnul McAllister. President Tajani, Domnule președinte Tajani, domnilor și domnilor, stimați colegi, situația din Zimbabwe este foarte îngrijorătoare. Acest stat uh, suferă sub regimul uh, autoritar al uh, lui Mugabe de 36 de ani. Provocările economice, sociale cu care se confruntă Zimbabwe sunt combinate cu o secetă fără precedent și au creat o sărăcie mai profundă și o inegalitate mai mare decât până acum. Protestele recente au fost um, reprimate violent de poliție. Săptămâna aceasta, poliția a anunțat că va interzice timp de încă o lună demonstrațiile pe străzile din Harare și Parlamentul European trebuie să transmită astăzi un mesaj puternic pentru autoritățile din Zimbabwe. Statul de drept trebuie respectat în toate circumstanțele, iar liber, libertatea de asociere și de exprimare uh, trebuie respectată uh, prin orice mijloace și protejată. Trebuie să condamnăm abuzurile actuale și să solicităm uh, libertatea politică, mai ales dat fiind că urmează alegeri importante în 2018. Mulțumesc, domnule McAllister, domnul Gören. Mulțumesc, domnule președinte. Zimbabwe ar putea să rușească pe plan economic, social și politic dacă nu exista un obstacol major care se numește Mugabe, uh, a cărui deviză este dacă atâta timp cât sunt acolo, eu sunt, eu conduc și când nu voi mai fi eu, va conduce un membru al familiei mele. Situația în Zimbabwe este putredă. Grupul meu sprijină această rezoluție și încurajează toate eforturile de reconstrucție a acestei țări. Sprijinim toate eforturile pentru a sprijini mișcările care doresc democrație și justiție în Zimbabwe. Și țările din sudul Africii trebuie să se implice mai mult pentru a rezolva această problemă care este în primul rând o problemă a Africii, dar le sprijinim. Onorevole Sargentini. Are cuvântul acum doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu trei ani, partidul lui Mugabe a pierdut alegerilor. A fost, capăt, a fost sfârșitul guvernării de coaliție. Uh, dar acum uh, economia e la pământ, șomajul e enorm, agricultura e tot la pământ, uh, țara e falimentară și Mugabe folosește aceeași tactică dintotdeauna, reprimarea, activiștii dispar în spatele gratilor, și um, noi la Parlament vrem să dăm curaj poporului uh, zimbabwean. Avem o rezoluție comună trebuie să continuăm să aplicăm uh, sancțiuni împotriva lui uh, Mugabe. Toate acestea sunt prevăzute în rezoluția noastră pe care o sprijinim. Mulțumesc, domnul Panțeri. Mulțumesc, domnule președinte. În urma unei serie de manifestații împotriva guvernului în Zimbabwe, președintele Mugabe, la put- care la putere de 36 de ani, a adoptat uh, o uh, decizii de uh, reprimare a acestor uh, manifestații. Uh, dorește să se prezinte din nou la alegerile din 2018, dar uh, nu ne închipuim uh, cum ar putea să aibă un nou mandat care s-ar încheia când ar avea 99 de ani. În zonele rurale mai ostile politicii lui Mugabe, um, organizații luptă împotriva acestui președinte. Cerem uh, Uh, statului Zimbabwe să garanteze libertatea uh, de reunire și de exprimare și libertatea justiției. Uh, trebuie să impunem sancțiuni împotriva celor legați de regimului Mugabe atâta timp cât nu se adoptă politici pentru protecția populației și pentru respectarea statului de drept și a principiilor democratice. Mamă, Jirau, vous avez la parole. Doamna Vergia, aveți cuvânt. Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vorbim prima dată de Zimbabwe aici. Președintele Robert Mugabe se află la putere din 1980. Are 92 de ani și este candidat la următorul mandat. Trebuie să subliniem faptul că țara se află într-o situație foarte gravă acum. Curtea de Justiție s-a pronunțat cu privire la solicitarea poliției de a interzice manifestațiile. Mm, și e foarte grav că nu sunt posibile manifestațiile pașnice. Trebuie să analizăm însă cauzele nemulțumirii populare. 80% din populație trăiește sub pragul sărăciei, 80% din PIB este alocat rambursării datoriilor în acest stat care este deținătorul recordului mondial la acest capitol. Acum când Uniunea Europeană își reintroduce ajutorul pentru dezvoltare, trasabilitatea acestui ajutor este foarte importantă, ca și anularea unei părți a datoriei,

Onorele Kenge Are cuvântul doamna Kenge. Mulțumesc. Dacă mai e nevoie, amintesc autorităților din Zimbabwe conținutul acordului, articolului 96 din acordul de la Cotonou. Obligații, obligațiile derivate din acest acord uh, baza, pentru drepturile omului, principiile democratice și statului de drept sunt evidente regret măsurile restrictive um, care um, impuse de anumite autorități și mai ales de președintele Mugabe, care domnește din 1980. Nu putem să nu condamnăm violența cu care forțele de securitate uh, acționează împotriva oricărei persoane care se exprimă împotriva regimului. Au loc uh, violențe împotriva femeilor, uh, arestări arbitrare, dispar oameni și există și uh, ucideri arbitrare. Poporul din Zimbabwe dorește o tranziție democratică bazată pe alegeri libere, alternanță la putere, respectarea drepturilor omului. Vom fi alături de voi pentru a vă sprijini în dialogul politic cu autoritățile și pentru a denunța orice încălcare a principiilor democratice. Vă mulțumesc. Onoreu, la parola onorului Belder. Și urmează domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte Regimurile represive se dau de gol singure și asta se aplică și lui Robert Mugabe. O, în Zimbabwe, majori, o bună parte a populației uh, depinde de ajutor umanitar pentru a mânca. Mulți oameni trăiesc cu o masă pe zi. Uh, lui Mugabe i s-a dat uh, porec la barbă căruntă pentru că este așa de vârstnic. După toți acești ani așteptăm cu nerăbdare alegerile din 2018, dar avem senzația uneori că numai Dumnezeu îl poate îndepărta de la putere. Putem numai să fim îngrijorați când privim înspre viitor. mișcarea uh, cetățenească trebuie să își continue lupta. Mulțumesc. Domnule Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. De la începutul anilor 80 până acum, președintele Mugabe a fost la putere și în 1980 s-a considerat că alegerea lui a fost un progres, că el va aduce democrație în uh, Zimbabwe, fosta Rodezie însă um, rasismul, corupția economică, cleptocrația au transformat acest stat într-unul dintre cele mai sărace din lume. Uniunea Europeană îl susține uh, pe Mugabe și partidul său, finanțând uh, cu 284 de milioane de euro acest stat, fără să ceară uh,

pane předsedající kolegové už tady. mulțumesc domnule președinte colegii au descris deja situația foarte dificilă din zimbabwe. aș dori să adaug faptul că pentru mine articolul 7 este cel mai important din această rezoluție. El spune că abolirea sancțiunilor a fost prematură și uh, cere Comisiei uh, să aplice noi sancțiuni împotriva acestui, acestui regim. Ororile acestui regim au fost uh, descrise pe larg de colegi ajuta regimul Mugabe cu 200 de milioane de euro este o greșeală. Banii nu vor ajunge niciodată la oamenii care au nevoie de ei. Vor ajunge în mâinile celor care sprijină regimul și în mâinile familiei Mugabe. Deci, dacă se votează articolul 7, voi vota pentru el. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Republica Zimbabwe se confruntă cu o criză economică foarte gravă. În această țară se trăiește cu mai puțin de 2 dolari pe zi în medie. Uh, mâncarea nu este suficientă. În zonele rurale situația este foarte gravă, mai ales uh, în zonele ostile președintului Mugabe, care are deja 92 de ani. Comisia pentru Drepturile Omului uh, ar fi decis să întrerupă uh, ajutorul uh, alimentar pentru 4 milioane de cetățeni uh, care au suferit în urma secetei și nu mai aveau suficiente alimente. Uniunea Europeană trebuie să condamne blocarea ajutoarelor de către guvern uh, pentru populația afectată de uh, secetă și trebuie să se asigure că ajutorul pentru Zimbabwe ajung cu adevărat în sectoarele vizate. E nevoie de o tranziție pacifică um, la putere, respectându-se democrația și drepturile omului. Mulțumesc. Da, al comisar. Are cuvântul acum domnul comisar Silianides. Thank you, President. Dear colleagues, Mulțumesc, dragi colegi. Împărtășesc uh, îngrijorările dumneavoastră referitor la situația din Zimbabwe și cred că această dezbatere a fost foarte constructivă și productivă și rezoluția ce o va acompania va fi un pas pozitiv pentru poporul uh, din Zimbabwe. Uniunea Europeană acordă foarte mare importanță consolidării statului de drept în Zimbabwe, așa cum este prevăzut acest lucru și în agenda constituțională a țării. Aceste lucruri sunt esențiale pentru o creștere durabilă și dezvoltare. De la crearea Guvernului de Unitate Națională în 2009, Uniunea Europeană a uh, luat măsuri uh, de um, flexibilizare a măsurilor impuse um, pentru a răspunde la reforme efectuate de uh, statul Zimbabwe. Ale, uh, au avut loc alegeri uh, care au dus la o îmbunătățire a situației drepturilor omului. Zimbabwe este acum la um, un moment de răscruce, un moment critic uh, violențele și tensiunile sociale cresc, există proteste publice. Uniunea Europeană în mod public și-a exprimat îngrijorarea față de această violență crescândă în declarația sa din 13 august. Libertatea de manifestare este prevăzută în Constituție, la fel ca și libertatea de opinie și de asociere și trebuie respectată. Uniunea Europeană a făcut apel la toate părțile să se asigure că drepturile sunt exercitate în mod pașnic și că sunt respectate de autorități. Uniunea Europeană s-a asociat declarației Comisiei uh, din Zimbabwe privind drepturile omului în apelul său către autorități de a se asigura că cei care au încălcat drepturile omului sunt aduși în fața justiției. Uniunea Europeană acum uh, are o interacțiune mai largă pe, chesti- pe chestiuni de drepturile omului. Uh, sprijinim uh, Comisia Electorală din Zimbabwe. De asemenea, Uniunea Europeană sprijină în continuare ambițiile guvernului din Zimbabwe de a interacționa cu comunitatea internațională și cu instituțiile financiare internaționale însă nu este, nevoie, nu este suficient uh, de, să se facă reforme economice uh, pentru o mai bună colaborare cu comunitatea internațională. Este nevoie de un angajament ferm pentru respectarea drepturilor omului ancorate în Constituția din Zimbabwe. Mulțumesc, domnule președinte. Comunico di aver ricevuto 8 Mulțumesc, domnule comisar. Am primit 8 propuneri de rezoluție în urma acestei rezoluții.